Nous poursuivons. Reluăm ședința și avem plăcerea să urăm bun venit domnului Marco Pavici, căruia îi urez bun venit și care este ministru pentru dezvoltare regională și fonduri europene, președintele prin rotație al Consiliului, care va veni să ne vorbească despre prioritățile președinției croate. Domnule ministru, este pentru mine o plăcere să vă urez bun venit uh, pentru acest schimb de opinii. După cum știți, cele șase luni care tocmai au început vor fi intense, intense uh, pentru că ne așteptăm la multe eforturi din partea dumneavoastră și la multe decizii. Este o perioadă cheie, deoarece trebuie să negociem uh, cadrul financiar, știind că Președinția finlandeză a făcut o propunere o propunere care n-a putut să fie acceptată de Parlamentul European. O propunere pe care noi am respins-o. Refuzăm atât bugetul global care a fost propus, cât și reducerile țintite pentru o serie întreagă de politici îndeopște pentru politica de coeziune, de care ne pasă nouă, în primul rând, în această comisie. Vom spune mereu și vom repeta această mantră. Pentru obiective noi trebuie fonduri noi. Și bunul Dumnezeu știe că avem nenumărate obiective noi, dar tot el știe că fondurile prevăzute se împuținează. Și probabil că vom discuta despre acest subiect. La fel și cu metoda de negociere și acea faimoasă cutie de negociere pe care o cunoaștem, dar care nu respectă principiile codeciziei, așa cum sunt ele înscrise în tratate. Consiliul, de fapt, își depășește competențele. Își arogă competențe legislative, deși tratatele interzic acest lucru. Noi susținem decizia adoptată pe 19 decembrie la Strasburg de către conferința președinților. Reuniunea coordonatorilor de dimineață a hotărât în numele Comisiei Regii să înghețe până la sfârșitul lunii februarie toate trilogurile politice finale. Hotărârea noastră este să înghețăm trilogurile politice menite să finalizeze negocierile. Dar nu excludem și ne afirmăm dorința, deci nu excludem să progresăm împreună cu președinția croată în cadrul unor reuniuni tehnice, de ce nu și niște reuniuni sub o altă formă ca să avansăm cât mai mult cu putință și pentru ca regiunile să poată să primească în termen util um, reglementările pe care le așteaptă. Dar nu putem să acceptăm uh, orice, pentru că știți, graba strică treaba. Așteptăm din partea Consiliului un buget care să fie pe măsura provocărilor, provocărilor pe care le reprezintă politica de coeziune și așteptăm din partea Consiliului să-și determine poziția pentru toate articolele din regulament pe care noi le negociem și care nu fac neapărat parte din această cutie de negociere. De dimineață am avut o dezbatere îndelungată cu doamna comisar Ferreira și am vorbit destul de mult despre mecanismul pentru o tranziție justă. Va trebui să discutăm împreună despre acest mecanism și așteptăm cu mult interes poziția dumneavoastră pe această temă. Ne-am dorit să știm dacă puteți să ne explicați cum va trata acest dosar președinția dumneavoastră. Cum vede președinția dumneavoastră acest mecanism și arbitrajul Comisiei Europene Comisia noastră a fost sesizată pe fond, ne vom îndeplini misiunea legislativă și vă vom comunica poziția noastră și apoi poziția Parlamentului European. În timpul primului semestru din anul în curs, vă asumați președința Consiliului UE, după care va urma Germania din iulie până în decembrie. Prioritățile sunt incluse în documentul președinției pe care toți colegii l-au primit. În acest document v-ați luat mai multe angajamente, vă doriți un rezultat echilibrat. Ați anunțat că veți apăra politica de coeziune pentru că considerați că este o politică crucială și veți organiza mai multe evenimente oficiale și informale în timpul președinției dumneavoastră ca să măriți vizibilitatea politicii regionale. De altfel, eu mă declar pe deplin satisfăcut de această decizie pe care ați luat-o de a organiza o întâlnire la nivel înalt cu caracter informal pe tema coeziunii. Și de asemenea știu că la întâlnirea unui Consiliu de Afaceri Generale se va discuta de asemenea despre uh, coeziune. Așteptăm așadar să ne spuneți mai multe despre prioritățile dumneavoastră și vom fi bucuroși să vă ascultăm propunerile să știm exact ce inițiative intenționați să luați în timpul președinției dumneavoastră, mai ales în ce privește insulele. Pentru că insulele așteaptă de mult timp să fie considerate prioritare. Suntem bucuroși să vă primim printre noi. Ne dorim să avem un schimb de vederi, mai întâi cu coordonatori, apoi și cu restul membrilor comisiei. Vă dau acum cuvântul dacă doriți să ne spuneți care sunt prioritățile președinției dumneavoastră, după care va avea o dezbaterea. Vă dau cuvântul. Poštovani predsjedatelju odbor... Domnule președinte al Comisiei de Politică Regională, domnule Omarji, stimați uh, vicepreședinți, stimați membrii ai acestei comisii, stimați eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. E o plăcere și o onoare pentru mine să particip la această reuniune în calitate de ministru, ministru însărcinat cu dezvoltarea regională și cu fondurile europene. E o mare onoare pentru uh, Croația să preia președinția Uniunii Europene și o mare răspundere și deci este un uh, privilegiu pentru mine să particip la această reuniune pentru a vă prezenta prioritățile președinției noastre și proiectele noastre pe viitor. Mă numesc Marco Pavici, sunt uh, ministru pentru dezvoltarea regională și pentru fonduri europene în Croația. Ministerul de Dezvoltare a fost numit uh, autoritatea de uh, gestionare pentru toate fondurile legate de politica de coeziune, cu excepția FSE, care este un fond care este administrat de, ministrul, uh, de Ministerul Muncii și al Pensiilor. Um, am lucrat la acest minister înainte, deci vă pot spune că am o anumită experiență în gestionarea politicilor de coeziune și a fondurilor respective în Croația. Uh, mă bucur să revin la Parlamentul European. Am fost uh, stagiar în 2014 la Parlamentul European. Andrei Plenković uh, a fost deputatul pentru care lucram, acum este prim-ministru în Croația. În 2016 m-am ocupat de politicile de tineret și de proiectele europene pentru Uh, tineri și integrarea acestora pe piața muncii. Am uh, reușit să ajung uh, se ajută 30 de tineri să-și găsească loc de muncă și pe atunci am adus chiar la o vizită la Parlamentul European, e vorba de anul 2016. În ce, prive, în ce privește experiența mea, uh, am o diplomă în domeniul schimbărilor climatice, deci o diplomă științifică și deci toate dezbaterile legate de pactul ecologic european și de uh, toate chestiunile legate de mediu, inclusiv uh, fondul uh, uh, pentru o tranziție justă fac parte din DNA-ul meu personal. Obligația noastră a tuturor, dar și a mea, a fost și a rămas uh, întotdeauna să mă asigur că Europa este un loc plăcut uh, în care să-ți facă plăcere să trăiesc, trăiești și care și generează creștere economică. Croația este cel mai tânăr membru al familiei europene și uh, suntem extrem de onorați de această posibilitate care ni se oferă de a deține președinția uh, Consiliului. Ne dorim uh, să luptăm pentru o Europa mai bună mâine, dar de asemenea ne dorim să nu există diferențe între cetățenii noștri. Motoul nostru este că vrem să uh, ne uh, mișcăm împreună spre viitor uniți în diversitate. Ne-am uh, confruntat recent cu provocări foarte importante. Am avut un război în țara noastră, dar am reușit să creăm o Croația, patria noastră, o țară liberă și independentă, care, iată, face parte din marea familie europeană. Uh, bineînțeles uh, că Croația face parte din uh, sud-estul Europei și este o, un liant foarte important pentru existența acestei părți Europei. Croația are granița terestră cea mai lungă între Uniunea Europeană și alte state, 1350 de 1357 de kilometri. Este o graniță mult mai lungă decât uh, uh, frontiera elenă sau finlandeză. Noi ne mândrim uh, de participarea la Uniunea Europeană, cele patru libertăți de circulație permit cetățenilor noștri să se bucure de aceleași libertăți precum cetățenii din vechile state membre. În ceea ce privește coeziunea, ea este o componentă foarte importantă pentru atingerea acestui obiectiv, la fel ca și convergența cu celălalt obiectiv, respectiv să ne asigurăm că avem pentru toți cetățenii europeni un nivel comparabil de uh, trai. Eu cred că proiectul european este una dintre cele mai mari uh, înfăptuiri ale noastre. Acum, foarte pe scurt, aș dori să vă prezint uh, logo-ul președinției noastre și deviza noastră, inclusiv cele patru priorități. Și acum o să vorbesc în limba engleză. Aș dori să vă prezint acum cele patru uh, priorități cheie ale președinției croate ale Consiliului. Avem patru piloni care reprezintă uh, sau stau la temelia, temelia programului nostru Europa care dezvoltă Europa, care unește Europa, care o crotește și apoi o Europa puternică. În uh, această epocă a revoluției digitale, Uniunea Europeană, economia sa, piața muncii se confruntă cu provocări foarte importante uh, la nivel global, dar și demografice. Și deci, aprofundarea pieței unice Uh, agenda de digitalizare, investițiile în cercetare și inovare, accesul uh, la locuri de muncă de calitate și, de asemenea, uh, pregătirea, formarea de-a lungul vieții reprezintă garanții pentru competitivitatea Uniunii Europene. Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni necesită politici care să creeze mai bine, mai multe condiții Uh, de muncă și de trai mai bune, pentru a uh, proteja mai bine mediul și pentru a combate schimbările climatice. Și de aceea am ales acest prim pilon, uh, o Europa care dezvoltă și care uh, Uh, conține și miezul politicii de coeziune și toate uh, dosarele de care vom discuta astăzi. Președinția croată va sprijini, deci, uh, o dezvoltare echilibrată, durabilă și inclusivă a unei uniuni care ține cont de specificitățile și de nevoile tuturor statelor membre ale regiunilor lor și ale cetățenilor. Bineînțeles că pilonul uh, european al uh, drepturilor uh, sociale, cele 20 de principii, reprezintă temelia Europei care dezvoltă și care sunt o condiție pentru dezvoltarea Uniunii Europeană. Al doilea pilon, o Europa care unește. Diferențele care există în Uniunea Europeană în ceea ce privește calitatea infrastructurii și, de asemenea, accesul la sistemele de transport, la energie, la telecomunicații și la rețelele digitale, uh, Uh, reprezintă o uh, sau se, se opun dezvoltării și competitivității sale globale. Pentru a ajunge la coeziune socială, economică și teritorială, uh, infrastructurile de transport, de energie și digitale trebuie să fie dezvoltate. Iar politicile digitale reprezintă o prioritate pentru noi. Președinția croată va încuraja politicile care să permită cetățenilor să se unească, mai ales prin educație, cultură și prin sport. Al treilea pilon, a treia prioritate pentru noi, o Europa care o crotește. Vom uh, pune accentul pe dezvoltarea securității interne printr-un control mai efectiv la granițele externe, prin asigurarea interoperabilității de pline a sistemelor informatice și prin consolidarea rezistenței la amenințările externe, dar și la amenințările uh, de tip uh, hibrid și, hibrid și cibernetice. Obiectivul nostru comun reprezintă o soluție cuprinzătoare pentru o politică de migrație și de azul eficientă și durabilă. Și de aceea vom încerca să ne asigurăm că Uniunea rămâne un spațiu al libertății, al securității și al justiției bazată pe valori comune, pe democrație și pe statul de drept. Al treilea pilon, o Europa puternică cu influență. Promovarea valorilor și a intereselor europene, consolidarea multilateralismului și a securității europene și a cooperării în domeniul apărării și, de asemenea, atingerea Uh, obiectivelor pentru dezvoltare durabilă din Agenda 1 2030 reprezint uh, puncte cheie pentru acțiunile externe ale Uniunii. Uh, vă spuneam că um, sunt prin formație cercetător și știu că emisiile totale a celor 28 uh, de state membre nu reprezintă decât 9,6% din emisiile de gaze cu efect de seră. Dacă ne uităm la emisiile din China, India și Statele Unite, ele reprezintă aproximativ 50% uh, din emisiile mondiale. Deci dacă Europa își stabilește, stabilește aceste obiective ambițioase până în 2030, o economie fără carbon sau reducerea emisiilor până în 2030, Emisiile transportului aerian reprezintă 1,40% din uh, emisiile poluante. Vom rezolva o, o mare parte din problemă, dar nu va fi sufici, suficient. Deci va trebui să îi convingem și pe ceilalți, pe ceilalți parteneri, uh, asigurând și dezvoltarea Uniunii Europene în același timp. Apoi, credibilitatea noastră în uh, relațiile internaționale care se regăsește și în abordarea uh, noastră, mai ales uh, față de vecinătate, de la est la sud, inclusiv uh, Europa de sud-est, Balcanii de vest și vecinătatea noastră apropiată. Președinția croată va uh, lupta pentru o politică de extindere credibilă, pentru că ea este o investiție în stabilitate și în securitate, la fel ca și o garanție pentru dezvoltarea economică și pentru conectivitatea continentului european. La, uh, în luna mai vom avea la Zagreb un uh, summit, uh, un consiliu pe tema extinderii și sperăm să reușim să întocmim o foaie de parcurs pentru țările din Balcanii de Vest pentru următorii 10 ani în apropierea lor înspre Europa. Așa cum am spus, cele patru priorități, o Europa care dezvoltă, o Europa care protejează, o Europa care conectează și o Europa puternică, se regăsesc în motoul nostru, o Europa puternică într-o lume plină de provocări, în care Europa este văzută ca uh, un uh, actor care, uh, care militează pentru statele membre și pentru cetățenii europeni. Acum aș dori să vă prezint și prioritățile președinției noastre la uh, Consiliul Afaceri Generale. Uh, printre acestea figurează politica de coeziune, cadrul financiar multianual, strategiile macro-regionale, extinderea, semestrului european, conferența privind viitorul Europei. Vicepreședinta Șuița se va ocupa de organizarea acestei conferințe de la Comisie și apoi relațiile cu uh, Regatul Unit. Aș dori să pun uh, accentul acum pe importanța uh, politicii de coeziune dar și pe adoptarea la timp a pachetului legislativ pentru politica de coeziune pentru perioada financiară 2021-2027. Cu toții suntem uh, conștienți de mizele din acest domeniu și dorim să uh, avem uh, sumele pentru ca țările să folosească fondurile europene cât mai repede cu putință. Acum ajung la a treia parte a prezentării mele de astăzi, cea legată strict de politica de coeziune, deci actele legislative care țin de competența partidul, ă, grupului de lucru cu privire la măsurile structurale. Aș dori, în primul rând, să vă asigur că președinția croată este și va fi întotdeauna un intermediar onest, un honest broker. Mm, anul trecut am contactat punctele naționale din țările dumneavoastră iar acum, în calitate de președinție, uh, devenim un uh, negocier, uh, negociator imparțial în procesul de negociere. Încercăm să uh, intermediem între colegiuitori și statele membre în spiritul respectului reciproc și al consensului. Acum, în ce privește uh, propunerea legislativă pentru politica de coeziune, Consiliul a salutat propunerea Comisiei mai ales regulamentul privind dispozițiile comune, uh, fond, uh, deci regulamentul FEDER, Interreg și mecanismul uh, regulamentul pentru mecanismul european transfrontalier. În ceea ce privește regulamentul de instituire a Fondului de Tranziție Echitabilă, tocmai am început examinarea propunerii la Consiliu în prezent, sperăm să obținem uh, un mandat în timpul președinției croate. Chiar în această dimineață, Comisia Europeană a prezentat o propunere la reuniunea uh, grupului de lucru privind măsurile structurale. Mai mult, în ce privește negocierile generale, președinția croată va acorda prioritate uh, dispozițiilor care sunt foarte importante pentru programarea uh, la timp și pentru implementarea efectivă a fondurilor. Și deci, vom continua negocierile interinstituționale pe baza uh, progreselor importante obținute de către președinția finlandeză care ne-a precedat noi sperăm să obținem un acord de pe toate propunerile legislative pentru uh, politica de coeziune. Aceasta este o obligație care trebuie să fie îndeplinită pentru a uh, permite programelor uh, din perioada 2021-2027 din domeniul politicii de coeziune să fie lansate. Și aceasta în avantajul tuturor statelor membre și regiunilor. Aș dori să spun acum câteva cuvinte despre fiecare dosar în parte. În ce privește regulamentul privind uh, Uh, dispozițiile comune, așa numitul CPR. Comisul a salutat uh, propunerea Comisiei privind acest regulament. Uh, avem de-a face cu o legislație pentru șapte fonduri. Cu mandatul Consiliului, administrarea fondurilor este simplificată, se reduce povara administrativă și se crește flexibilitatea și proporționalitatea pentru statele membre. Noi considerăm că trebuie să continuăm procesul de uh, simplificare uh, în 2013, Croația a avut uh, rata de ocupare în rândul tinerilor, cea mai mare, 5%. Acum rata este de 7%. șomajul la noi în rândul tinerilor este de 15-16%, deci cu garanția pentru tineri am reușit să soluționăm problema. Aș dori să mai spun că președinția croată este gata să continue negocierile interinstituționale pe baza progreselor uh, importante obținute de către președinția finlandeză. Nu vom uh, precupeți niciun efort pentru a finaliza dispozițiile care încă rămân deschis, deschise pentru a uh, obține un uh, acord în timpul președinției noastre. Am avut uh, o ședință în urmă cu o lună la care am convenit și și dumneavoastră a spus acest lucru că regula ca Parlamentul să nu excludă partea tehnică uh, a uh, muncii să continue, mai ales blocurile 4, 5, și 7 din regulamentul privind dispozițiile comune să continue pentru ca negocierea să meargă pe plan tehnic. În ce privește uh, regulamentul privind fondurile de coeziune și FEDER, uh, noi uh, am continuat uh, negocierile prin simplificarea și prin adunarea contopirea celor două fonduri într-un regulament unic. Cu mandatul nostru, Consiliul a simplificat administrarea fondurilor FEDER și de coeziune, sporind flexibilitatea și proporționalitatea pentru statele membre. Președinția croată deja a început reuniunile la nivel tehnic uh, pentru regulamentul uh, Fondul de Coeziune și FEDER pe baza progreselor uh, obținute de către președinția finlandeză. Profit de ocazie pentru a le mulțumi pe această cale. Vom depune de asemenea eforturi pentru a obține progrese importante și vom acorda prioritate, așa cum s-a spus, uh, dispozițiilor din FEDER sau din uh, Fondul de Coeziune, care sunt importante pentru programare și pentru uh, executarea cât mai eficientă și mai rapidă a acestor fonduri. Acum, regulamentul Interreg, Consiliul a salutat propunerea Comisiei cu privire la regulamentul Interreg, ca modalitate de simplificare a cooperării în cadrul și dincolo de granițele Uniunii Europene. Cu mandatul nostru, Consiliul a simplificat administrarea programelor Interreg, asigurându-se în același timp că există continuitate cu elementele din perioada actuală de uh, programare. Vom continua negocierile interinstituționale pe baza progreselor obținute de către președinția finlandeză și vom încerca să obținem progrese cât mai mult cu putință pe dispozițiile pendinte care sunt foarte importante pentru uh, programare și pentru uh, executarea rapidă și eficientă a uh, programelor europene de cooperare teritorială. Și, în fine, mecanism, regulamentul pentru mecanismul uh, european transfrontalier Consiliul a salutat propunerea Comisiei pe marginea acestui mecanism. Uh, regulamentul uh, va reduce uh, obstacolele juridice și administrative. Având în vedere complexitatea și natura juridică a propunerii, statele membre au cerut Serviciului Juridic de a Consiliului să analizeze propunerea Uh, probabil că avizul va veni în timpul uh, mandatului nostru și deci vom continua analizarea acestui regulament la Consiliu uh, după ce se va da acest aviz juridic. Poziția Parlamentului cu privire la acest regulament conține clarificări, de exemplu, a naturii voluntare a instrumentului și aplicarea lui Uh, de la caz la caz. Vom discuta toate aceste, aceste chestiuni împreună. Și, în fine, aș dori să vă spun că noi, președinția croată, punem mare preț pe cooperarea cu Parlamentul European. Considerăm că Parlamentul European are un rol important de jucat în aceste dosare. Uh, Uh, vom organiza la finele lunii martie o ședință informală la Zagreb, la care vă informăm, la, la care vă invităm în mod oficial. Va fi onoarea, o mare onoare pentru noi să vă găzduim și să ascultăm uh, care este poziția Parlamentului European pe mai multe dosare. Și la final Aș dori să spun că sper să avem o cooperare rodnică, pentru că suntem uh, colegiuitori pe picior de egalitate. Eu cred că vom fi parteneri excelent, vom uh, obține împreună progrese legislative importante. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim. Deschidem acum discuția. O să dăm cuvântul lui Constans Crel pentru început în numele grupului socialist. Da. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mă bucur să vă văd aici. Mă bucur că reprezentație prima președinție a Croației și ne bucur că ne-ați uh, prezentat uh, foarte clar uh, prioritățile președinției croate în domeniul politicii de coeziune. Cred că cu toții suntem de acord că avem același obiectiv, respectiv ca perioada, pentru perioada financiară din 1 ianuarie 2021 să fie funcțională. Cu toate acestea, constatăm că totuși încă mai avem anumite probleme în acest sens se pare că uh, dumneavoastră, în calitate de ministru pentru dezvoltare regională, sunteți foarte implicat în această politică de coziune, însă, uh, din păcate, uh, nu se negociază politica de coziune ca atare, ci în faimoasa Negobox și în ultimile zile au existat câteva evoluții care, cum să spun, au propus o împărțire a competențelor. Nu știu dacă sunt eu corect informată, dar în orice caz, cadrul financiar multianual uh, va fi negociat de către Charles Michel în numele Consiliului și după aceea președinția croată se va ocupa de politica de coeziune. Și pe mine m-ar interesa dacă au existat uh, negocieri sau dezbateri în legătură cu cum va funcționa această împărțire a sarcinilor pe viitor Uh, președintele nostru, domnul Omarșii, ne-a spus că uh, negocierile s-au oprit deocamdată. Așa cum am spus, ni s-a spus uh, până în, la finele lunii februarie, dar dacă până la sfârșitul lui februarie nu vom avea uh, nicio poziție nici din partea Consiliului, nici din partea uh, președinției, uh, alta decât președinția finlandeză, inclusiv în ceea ce privește acest fond pentru tranziție justă, atunci uh, acest blocaj va continua. Pentru noi, uh, cei de la Comisia Regii, uh, este un mare subiect de preocupare și deci m-aș bucura dacă ați putea să ne spuneți ceva în plus pe acest subiect. Cum vedeți lucrurile pe viitor? Deci, cum vom putea ajunge la rezultate concrete în ce privește negocierile CFM, pentru că uh, Comisia a propus acest uh, pact ecologic și acest mecanism pentru tranziție justă și uh, el a fost bine primit de către statele membre, dar nimeni nu e dispus să pună și banii. Și deci nu știu cum vom putea ieși din acest impas, cum vom putea rezolva această problemă. Merci beaucoup. Mulțumim. Stefan Bijon, numele grupului Reniu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Am ascultat intervenția dumneavoastră referitoare la cele patru priorități principale ale președinției create. Vreți o Europa care protejează, o Europa care se dezvoltă și care promovează, o Europa unită. Această Europa unită este foarte importantă pentru noi noi lucrăm aici pe politica de coeziune și în fiecare dintre regiunile din care venim, vedem un număr tot mai mare de eurosceptici, climatosceptici și, evident, e nevoie să acționăm pentru a consolida coeziunea și pentru a o concretiza în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Ați menționat, dar aș vrea o confirmare mai fermă din partea dumneavoastră cu privire la dorința de a duce mai departe negocierile privind CFM. În aceste negocieri politice, evident că trebuie să avansăm pe toate fondurile de coeziune. Ați vorbit despre fondul pentru o tranziție echitabilă. Ați spus cât de relevant este pentru noi în ceea ce privește politica de coeziune. Pentru că este un program care se regăsește foarte concret în teritoriile noastre și care construiește, ba chiar participă la construirea de soluții pentru cetățenii noștri. Și aș vrea, domnule ministru, să vă pun o întrebare cu privire la această urgență care există și care vine în mod legitim din partea cetățenilor europeni, astfel încât fondurile europene să fie nu doar mai transparente, dar și mai accesibile prin intermediul proceselor de simplificare. Și pentru asta așteptăm mult de la președinția croată. Mulțumesc, Niclas Ninoș, acum din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru prezență și pentru că ne-ați vorbit despre prioritățile președinției croate Din partea dumneavoastră ne așteptăm la un bun partener de negociere, așa cum au arătat mai multe state membre, dar mă aștept și la o poziție de leadership din partea Consiliului. Președinția nu trebuie doar să fie un bun partener de negociere pentru Parlament, ci și să conducă Consiliul în direcția corectă. Și în cazul de față, așa cum am văzut și în trecut din partea guvernului croat. Uh, trebuie să fim prieteni a unei coeziune, a unei Europe puternice, a unei Europe unite, care are resursele necesare pentru a face față provocărilor viitoare. De aceea v-aș invita să transmiteți acest mesaj celorlalți membri ai Consiliului și să-i convingeți că dacă vrem să îndeplinim sarcini bune, avem nevoie de fonduri pe măsură și avem nevoie de competențe și de încredere în Uniunea Europeană. Aș vrea de aceea să vă rog să fiți un bun partener de negociere. Întotdeauna ne plac oamenii care negociază ferm, cu un obiectiv clar. Sigur că trebuie să fim deschiși și la compromis și ne-ar plăcea să vă întoarceți în Consiliu și să le spuneți încă o dată de ce este nevoie să fiți un bun lider pentru Consiliu ca structură. Suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră pe aceste chestiuni care au fost menționate aici. Și vreau să-i mulțumesc colegului care a vorbit înaintea mea pentru că sunt de acord că trebuie să avem o Europa unită. Și asta e posibil doar dacă suntem solidari și a... pentru că doar împreună, uniți, suntem puternici. Și avem nevoie pentru asta de un Consiliu care să fie unit și să lucreze alături de Parlament. Mulțumesc din partea grupului ID Francesca Donato. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Din partea mea, o întrebare foarte concretă. Pe fondul uneia dintre subiectele cărora o să le acordăm o mare atenție pe durata acestor șase luni. Având în vedere că, exact ca și Italia, și Croația este o țară uh, cu ieșire la Marea Mediterană, care are deci o zonă de coastă extinsă și are și multe insule. Cred că multe țări europene care au și insule își doresc ca în următoarele uh, adoptări de legislație să vadă uh, o, un statut per se acordat insulelor pentru că asta ar fi un element cheie pentru derogarea în ceea ce privește ajutoarele de stat. Sau, în orice caz, situația acestor insule să fie avută în vedere atunci când se uh, rediscută legislația privind ajutoarele de stat. În general, eforturile care vor fi făcute în cadrul politicii de coeziune trebuie să se axeze și pe insule și pe statutul acestor insule, care trebuie să se bucure de o atenție specială, pentru că știm foarte bine care sunt cerințele acestor teritorii. Știm că există niște decalaje de competenți, de competitivitate față de uh, principala suprafață a țării. Și până acum acestea au fost trecute cu vederea. Mulțumesc! Mulțumesc pentru Stânga Unită Europeană, Dimitris Papadomulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit în cadrul comisiei noastre, regii. În numele președinției croate, aș vrea să vă adresez o întrebare acum. Comisia și-a prezentat uh, propunerea în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Au trecut peste 2 ani și Consiliul acționează ca o frână, practic, în aceste discuții. Noi în Parlament am discutat lucrurile, ne-am prezentat modificări, îmbunătățiri la propunerea Comisiei și totuși în Consiliul lucrurile nu s-au mișcat. Au trecut un an și jumătate fără propuneri și acum președinția finlandeză vin, a venit cu o propunere dezamăgitoare care nu se bucură de sprijin nicăieri, nici în Parlament, nici în Comisie. Și în ceea ce privește coeziunea, în propunere sunt prevăzute niște reduceri importante după ce Comisia, în propunerea sa inițială, deja venise cu niște reduceri destul de relevante. Întrebarea mea este, președinția croată dorește să ia inițiativa în ceea ce privește situația negocierilor pe CFM? Vreți să veniți cu o propunere de compromis care să apropie situația de propunere a Parlamentului, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune și regională? sau trebuie să ne așteptăm ca președinția croată să fie practic o președinție de tranziție, care așteaptă doar să uh, paseze ștacheta președinției germane. Deci, aveți ambiția să închideți acest dosar sub președinția croată sau nu? Dacă da, ar fi un lucru minunat și pentru Croația și pentru Europa Unită. Și dacă asta vă doriți, trebuie să veniți totuși cu niște propuneri un pic mai tranșante mai ambițioase decât propunerea finlandeză. Și să încercați să vă apropiați de poziția Parlamentului care este colegiuitor. Epoca în care Parlamentul uh, se trezea cu pistolul la tâmplă și aștepta, accepta inacceptabilul a trecut uh, Până la urmă am auzit multe discursuri teoretice care nu s-au regăsit concret în buget și până când nu se întâmplă acest lucru, europenii vor fi dezamăgiți pentru că ei așteaptă până la urmă fapte, nu discursuri. Mulțumim pentru această intervenție clară, netă, implicată din partea grupului ECR și o să încerc să vă pronunț lent numele ca să nu-l greșesc azi dimineață. Doamna Angelica Mozanowska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, perfekcyjnie. Szanowny panie ministrze. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pronunția dumneavoastră s-a îmbunătățit simțitor, îndrăznesc să spun. E un moment uh, important pentru Croația și aș vrea să vă felicit, pentru că uh, este un răspuns bun la provocările cu care ne confruntăm, dar trebuie să accelerăm totuși negocierile, astfel încât noua perspectivă financiară să poată înceapă cât mai repede posibil. Vorbim despre un fond pentru tranziție echitabilă. Și știm că asta va întârzia negocierile privind politica de coeziune și asta va întârzia întreaga perioadă de programare. Avem nevoie de fondurile pentru dezvoltare regională și avem nevoie de bani și pentru alte fonduri de coeziune. Prin urmare, bugetul va fi redus și vor fi domenii care vor avea de suferit și aș vrea să știu ce plan aveți pentru a reduce uh, aceste întârzieri și impactul cauzat de ele. Și o altă întrebare. Concluziile Consiliului din decembrie. Vorbim despre neutralitatea climatică. În concluzii, Consiliul a spus că toate țările o pornesc de la un punct diferit și că, deci, au dreptul de a hotărâ care este calea pe care o vor urma. Ce veți face pentru a respecta ce s-a hotărât în decembrie? Ați menționat de asemenea competitivitate. Am auzit o idee din partea Comisiei Europene și poate am putea dubla cofinanțarea produselor sau proiectelor în regiunile care sunt puțin dezvoltate. În ceea ce privește agricultura și dezvoltarea zonelor rurale, poate că am putea suplimenta anumite subvenții în acele domenii. Mulțumesc. Doamna Rovana Plumb. Thank you so much, President. Uh, welcome, Minister, uh, to our... Mulțumesc, domnule Președinte, mulțumesc domnule ministru pentru prezență și pentru lucrurile pe care ni le-ați spus. Vreau să, vorbesc, să vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră. Știu că veți juca un, un rol important în viitorul Europei. De ce spun asta? Pentru că vă ocupați de următorul cadru financiar și, de asemenea, de politica aferentă și în calitate de fost uh, ministru pentru fonduri europene și dezvoltare regională, uh, pot să spun că asta este partea nucleului politicilor europene pentru viitor. Politica de coeziune în momentul de față este mai necesară ca niciodată și joacă un rol esențial nu doar pentru pactul verde, ci pentru toate provocările cu care ne confruntăm la nivel european și trebuie să fim uniți. Având în vedere că am început în calitate de președinte al Consiliului de Afaceri Generale ca sub președinția română, primele negocieri cu Parlamentul, Eh, vreau să spun că știm că există întârzieri. Probabil că vor exista și alte întârzieri în ceea ce privește adoptarea de programe. Și aș vrea să știu dacă aveți în vedere măsuri tranzitorii pentru 2021. Cum vedeți lucrurile? Cum credeți că trebuie abordate? Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Tomislav Sokol. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mă bucur că vă pot uh, ura bun venit aici în calitate de reprezentant al președinției croate și al guvernului croat. Guvernul țării care este, să spunem, cel mai nou membru al Uniunii Europene și la șase ani și jumătate după aderarea la UE mă bucur să văd că, iată, Croația are ocazia să conducă mm, discuțiile în Consiliu. Sunt într totul de acord cu prioritățile pe care le-ați menționat. Fără îndoială, mm, acestea se vor regăsi pe o poziție importantă pe agenda, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune, care este centrul acestor discuții. Croația va reuși să găsească o soluție adecvată la pozițiile divergente, spun eu. În comisia noastră adesea vorbim despre diverse aspecte ale poziției politicii de coeziune și printre acestea se numără implementarea. Există probleme în statele membre în ceea ce privește implementarea și acest lucru a fost folosit ca argument pentru a reduce uh, resursele sau timpul alocat politicii de regionale de coeziune sunteți probabil printre persoanele cele mai uh, aflate pe cea mai bună poziție în Croația, având în vedere rolul dumneavoastră în minister, uh, să vorbiți despre acest subiect. Și am vrea să știm ce a făcut uh, guvernul dumneavoastră pentru a uh, îmbunătăți absorpția fondurilor europene în Croația și care ar trebui să fie viitorii pași pe care Uniunea îi parcurge pentru a ajunge la implementare, mai ales în ultimii trei ani Eh, Croația, cu implementarea, Croația poate fi privită ca o poveste de succes. Și, de ce nu, aceste povești de succes pot fi adaptate la nivel european pentru a ajuta statele membre cu probleme să îmbunătățească rata de absorție, de implementare și pentru a ca politica de coeziune să fie să reflecte cu adevărat principiul solidarității pe care se bazează Uniunea Europeană. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Lori Pecainen a cerut să intervină. Mr. Chairman, uh, Mr. Minister, I would like... Domnule președinte, domnule ministru, în primul rând vreau să vă felicit. Într-adevăr, aveți o pregătire foarte solidă, având în vedere competențele pe care le aveți în Consiliu. Vă doresc mult succes și Sunt sigur că veți obține rezultate bune. O întrebare. Dacă privim în urmă, ce s-a întâmplat în UE în ultimii 10 ani? Trebuie să ne facă să ne gândim la politica de coeziune. Ideea politicii de coeziune uh, ține de reducerea diferențelor care există. Prin una dintre idei uh, constă în reducerea diferențelor în ceea ce privește nivelul PIB-ului între țări și regiuni. Diverse țări, diverse regiuni. Și dacă ne uităm în urmă, cu 10 ani să spun, putem vedea că diferențele între țări sunt astăzi mai mici de acum, față de acum 10 ani și diferențele între marile orașe în țările din coeziune s-au redus față de alte orașe din uh, Uniunea Europeană. Dar, în ceea ce privește motivele pentru care dezvoltarea marilor metropole sau marilor orașe nu a fost așa de bună cum ar trebui să fie, apare o întrebare și anume, aveți vreo așteptare cu privire la procedurile pe care le aveți în vedere pentru a reduce diferențele acestea, nu doar între marile orașe, ci și uh, trebuie să avem în vedere și regiunile mai mici, uh, zonele rurale, pentru că la acest nivel politica de coeziune nu înregistrează un succes chiar așa de mare ca în cazul orașelor. Ce părere aveți? Mulțumesc, Alvaro Maro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând, felicitări din partea noastră și vă dorim mult succes dumneavoastră și președinției croate. Ne-ați vorbit despre cei, pil- cei patru piloni și am ascultat cu atenție. Evident că suntem de acord, avem nevoie de o Europa care să implice, care să ducă la participare, o Europa care să poată avea o influență și care să poată stabili legături. Domnule ministru, azi dimineața am avut o dezbatere foarte interesantă cu domnul comisar de resort. De la începutul mandatului, eu spun că acționăm în totală solidaritate în Comisie și în Parlament, cel puțin după ce am ascultat intervenția domnului comisar. Și cred că asta este esențial dacă ne gândim la provocările ce ne așteaptă. Dar noi vorbim despre bani noi, pentru că dacă fonduri noi, pentru că dacă nu avem noi resurse, cred că practic ne înșelăm singuri. Politica de coeziune E o politică în care Croația, de exemplu, și am ascultat prioritățile prezentate la Strasburg de primul ministru croații pe care le-ați repetat aici. Croația este o țară simbol a coeziunii și atunci de aceea am o întrebare și un apel pe care vreau să vi le adresez. În primul rând, vreau să vă rugăm să nu renunțați să aveți în vedere fonduri noi având în vedere provocările politice cu care se confruntă Europa. Dacă vrem să avem politici noi și obiective noi, nu avem cum să le ducem la bun sfârșit în detrimentul sau pe socoteala unor politici care au fost esențiale pentru Europa. Primul pilon, o Europa mai dezvoltată, mai justă, care n-are cum să lase deoparte nici țările mai puțin dezvoltate, nici regiunile mai puțin dezvoltate care se află atât în țările dezvoltate cât și cele mai puțin dezvoltate. Deci trebuie să avem o Europa a regiunilor din ce în ce mai puternică lucru imposibil dacă reducem fondurile de coeziune și de aceea ave, fac această, aveți această rugăminte din partea mea să faceți uh, o cerere în Consiliu să se înțeleagă faptul că nu se pot tăia fondurile de coeziune și fondurile structurale. Dacă nu, se fac alte afirmații importante, dar uh, nu o să reușim nimic pentru că noile politici nu pot să fie create în detrimentul celor vechi. François Alfonsi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să urez mult succes Croației, care preia președinția prin rotație a Uniunii Europene. Este un moment cheie cele șase luni care ne așteaptă vor fi un moment hotărător pentru definirea programelor și a politicilor publice europene care ar trebui să ne permită să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să atingem o serie întreagă de obiective considerabile. Deci aveți o mare răspundere care apasă pe umerii dumneavoastră, domnule ministru. Aș dori să vă pun o întrebare apropo de un subiect uh, drag mie, eu vin din insula Corsica. Mă refer la problemele specifice insulelor. Ați spus că și insulele merită să se dezvolte, ori insulele deseori erau prea departe de zonele dezvoltate pentru că erau izolate și tocmai pentru că nu sunt bine conectate, insulele se uh, confruntă cu o serie întreagă de probleme. Am constituit un intergrup împreună cu compatriotul dumneavoastră, domnul Sirulca, pe probleme insulare și ne dorim să organizăm și o conferință în timpul acestor șase luni și întreb dacă președinția croată ar dori să intervină în mod favorabil pentru că această conferință să ne permită să discutăm în mod obiectiv, dar cu precizie, despre exigențele și speranțele pe care le avem uh, noi, cei care venim din insule, vis-a-vis -vis de politica de coeziune. Îți mulțumesc, François, spune președintele. Au fost multe luări de cuvânt. Cred că toți colegii au cam aceleași deziderate pe care aș putea să le sintetizez în câteva cuvinte. Noi știm că Croația este o țară prietenă cu coeziunea. Nu ne așteptăm să fiți o președinție neutră. Din potrivă, ne așteptăm să fiți o președinție care, la Consiliu, să se facă avocatul coeziunii. Am avut mai multe întâlniri interinstituționale și doresc să salut seriozitatea de care a dat dovadă președinția croată. Au mai rămas multe aspecte nesoluționate Abia am terminat discuțiile despre regulamentul cu dispoziții comune și să sperăm că vom negocia și vom progresa și pe alte dosare. Deși este un moment cheie, eu sunt convins că atât președinția croată cât și Parlamentul au puncte de vedere convergente, ceea ce ar trebui să creeze niște condiții favorabile ca să ieșim din acest impas Uh, mai ales uh, în ce privește cadrul financiar multianual. Cred că președinția își asumă răspunderea negocierii cadrului financiar multianual. Este însă sigur că rolul președinției croate va fi unul hotărător și ne dorim să fiți cât mai activi cu putință. Doar așa vom putea reveni într-un ritm de negocieri mai dinamic și să o reluăm de acolo de unde ne-am oprit. Pentru că în viitoarea perioadă de programare să avem și bugetul adecvat și reglementări îmbunătățite. Vă dau cuvântul, domnule ministru, ca să răspundeți întrebărilor. Thank you, Chairman. Thank you to <clears throat> all MEPs and rapporteurs on their questions. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor și domnilor deputați, pentru toate aceste întrebări. Vreau să spun câteva lucruri în general despre cadrul financiar multianual. Noi știm că în decembrie președinția finlandeză a venit cu o cutie de negocieri, dar în sânul Consiliului, în Uh, concluziile din decembrie ale Consiliului, s-a lansat acest apel de a se ajunge la un acord final privind uh, cadrul financiar multianual. Știți că președintele Charles Michel, Michel și cabinetul dumnealui au început uh, imediat întâlnirile. Ultima a avut loc chiar azi dimineață. Deci au loc uh, întâlniri bilaterale în momentul de față. Noi suntem ambițioși și mă refer la doamna Constanțe Crel, care a vorbit despre calendar și și alții. Da, suntem destul de ambițioși. După decizia Consiliului din decembrie, puterea însă de a veni cu amendamente sau de a modifica cutia de negocieri acum se află între mâinile președintelui Charles Michel. Um, șeful nostru de guvern, Andrei Plenkovic își va prezenta punctul de vedere la Consiliu, însă eu sunt aici în numele președinției ca să vă spun că noi muncim, dar Misiunea mea era să vă vorbesc despre prioritățile noastre. Viziunea Croației este bine cunoscută. Se știe că suntem prieteni buni ai coeziunii. Vom face tot ce ne stă în putință ca să accelerăm uh, procesul de negocieri, dar avem nevoie de ajutorul Parlamentului European pe această cale. De aceea, așa cum v-am spus, noi, președinția, uh, invităm Parlamentul să vină în luna martie la întâlnirea informală de la Zagreb pe tema politicii de coeziune. În ceea ce privește întrebarea domnului Biju, da, putem să facem simplificări în CFM, prin intermediul reglementărilor sectoriale și putem să discutăm în paralel cu negocierea cadrului financiar multianual. Domnul Nicolae Minas a spus că membrii Consiliului uh, uh, au nevoie de un leadership. Noi vrem să accelerăm procesul, dar dreptul de inițiativă îi aparține lui Charles Michel. Am mai primit și alte întrebări de la doamna Francesca Donato și domnul Alfonsi. Ambii au vorbit despre insule. Croația este, de asemenea, un stat insular. Avem mai mult de 1000 de insule, 58 sunt locuite și noi uh, ne dorim să existe o propunere legislativă privind cooperarea teritorială care să reflecte pe deplin specificitatea insulelor. Vom acorda toată atenția teritoriilor insulare ca să nu mai existe dezechilibre și noi vom veni cu o strategie teritorială privind insulele ne dorim să avem și o inițiativă cu insulele inteligente. Am văzut și cred că există exemple bune și din uh, insulele italiene, și din Corsica, și din uh, insulele Auckland, din Regatul Unit. Atunci când vorbim despre Brexit și despre inițiativa uh, privind insulele, ne-am dat seama că în aceste insule care aparțin regatului britanic, uh, rata de absorpție a fondurilor europene este extraordinară. Au primit uh, poate cele mai multe mm, fonduri europene și au construit cele mai multe drumuri uh, finanțate din bani europeni decât în tot restul Regatului Unit. Avem de asemenea centrul maritim um, european, care se află um, pe o insulă, tot pe o insulă se um, dezvoltă feriboturile care să funcționeze cu energie regenerabilă, motoare electrice, 100% electrice pentru mașini Ați mai spus că lucrați cu domnul uh, Picula privind conferin, organizarea unei conferințe acestui intergrup. Da, vom putea sprijini această inițiativă pentru că insulele sunt importante pentru Croația și pentru președinția noastră. Doamna Plumb a vorbit despre viitorul Europei și despre eventualele întârzieri, așa cum v-am mai spus, Vom face tot ce putem ca toate dosarele să progreseze cât mai repede. Știm că există ezitări și în sânul Parlamentului European. Sperăm însă că fondurile vor fi disponibile în ce privește viitorul Europei. Este un proces crucial Trebuie să-i consultăm pe cetățenii Europei atât Parlamentul cât și Comisia trebuie să fie reprezentați la această conferință privind viitorul Europei. Trebuie să le vorbim oamenilor despre subiectele prioritare, să le cerem părerea și de asemenea trebuie să vedem ce ne facem cu populiștii și cu mișcările anti-europene care vor încerca să destabilizeze Uniunea Europeană? În ceea ce privește observațiile domnului Socol despre implementare și ce experiențe avem noi, cu ce putem noi contribui, pot să vă spun că acest guvern a început doar cu 9% și am ajuns la 83,4%. Deci, uh, din 3,3 miliarde de euro, o treime deja au fost folosite. Vreau despre rata de absorpție a anvelopei acordată Croației și sperăm să ajungem la o rată de absorție de practic 100% în acest an. Care sunt noile idei, mai ales legate de simplificare și legătura dintre FEDER și uh, um, EFSI? Am discutat cu persoanele mm, responsabile și cred că ar trebui să existe mai multe interacțiuni în aceste două fonduri, pentru că uh, Uh, unul este folosit pentru programe, altul pentru construcții. Am multe exemple. De exemplu, în Croația am investit 150 de milioane de euro ca să creăm mai bine de 6.000 de locuri de muncă pentru femei în zonele rurale și am construit centre ca să ajutăm aceste grupuri marginalizate. Deci programul Interlink, despre el este vorba, va mai avea un rol de jucat și pe viitor în Croația. Și este un bun exemplu de interacțiune între uh, fondurile structurale. Apropo de ce a spus domnul uh, Pecarinen, diferențele dintre regiuni. Am văzut acest lucru și în Croația. Noi, guvernul, am constatat că avem 5 municipalități la est, care au un nivel de dezvoltare uh, care corespunde uh, cu doar la 2, 32 sau 33% din nivelul mediu de dezvoltare al regiunilor în uh, Europa. Prin comparație, Zagreb se află la mai bine de 100% și am creat un proiect botezat Slavonia Baradisem după numele regiunii în care se află aceste cinci municipalități și am alocat uh, o sumă de mai multe milioane. Am țintit partea de coastă, dar nu uh, uh, coasta dalmată, cum o numim noi. Trebuie să ne concentrăm mai bine pe astfel de regiuni acolo unde trăiește cea mai mare parte a populației din țara noastră. Și am fost felicitați de către comisie. Este un proiect pe care l-a uh, prezidat uh, primul ministru, a fost o inițiativă a guvernului și a arătat foarte bine că este posibil. A, mm, am putut să ne folosim de acest proiect și ca să promovăm bune practici și să sperăm că vom mai avea și uh, o, un alt buget alocat pentru astfel de proiecte pe viitor. Domnul Maros a spus că este de acord cu solidaritatea, cu această structură pe piloni, a vorbit despre leadership și despre cum putem să atragem mai multe investiții, tindem în Croația să consolidăm această componentă a cooperării teritoriale ca să uh, depășim aceste diferențe. În încheiere, uh, răspunsurilor mele la această rundă de întrebări, aș putea să adaug că deși puterea de inițiativă pentru cutia de negociere și pentru întregul cadru financiar multianual uh, uh, aparține președintelui Consiliului, domnul Charles Michel, Croația este deosebit de ambițioasă. Uh, ne dorim să facem să progreseze cât mai mult uh, dosarele de politica de coeziune reprezintă o treime din toate dosarele CFM și să sperăm că o putem să o, să o facem cu ajutorul Parlamentului. Cher Marco Pavic. Dragă Marco Pavic, domnule ministru, vă garantăm sprijinul nostru necondiționat al comisiei noastre și prin noi al Parlamentului European sprijinul în eforturile depuse pentru coeziune și pentru cel mai bun buget posibil pentru Uniunea Europeană. Cu mare bucurie am uh, uh, primit invitația dumneavoastră de a participa la acest summit uh, informal cu privire la coeziune. Este o veste foarte bună, nu a fost la fel în timpul președinției finlandeze și sper că asta va inaugura o cooperare excelentă între noi și sper că vom reuși cu această ocazie să și progresăm. Mult succes în timpul președinției dumneavoastră și încă o dată vă mulțumim pentru acest schimb fructuos de vederi. Mulțumesc! Bien. bien, bien, bien. Je remercie. Mulțumesc participanților și îi rog să părăsească sala în liniște dacă nu doresc să participe la reuniunea noastră în continuare. bien en anglais, la salle Could you leave the room? Yes, they all left. Could you leave the room in silence, please? Rugăm dacă se poate să părăsiți sala. Très bien. Ils sont partis, mais les meilleurs sont restés au plecat, dar cei mai buni au rămas, spune președintele. Ne revine acum plăcerea să urăm bun venit domnului Enrico Rossi, care, după cum știți, este președintele regiunii Toscana din Italia, această regiune minunată și care mai este și vicepreședintele Conferinței Regiunilor Maritime Periferice, din Europa însăcinat cu uh, partea de coeziune. CRPM-ul este un partener foarte important uh, pentru uh, comisia noastră în promovarea politicii regionale, dar și în apărarea intereselor politicii regionale și împreună cu această conferință a regiunilor maritime periferice depunem eforturi împreună de când există politica de coeziune. Dacă nu mă înșel, CRPM-ul a fost înființată chiar înainte să uh, vadă lumina zilei primul Parlament European în 1979, deci vă dați seama câtă experiență are. Este extrem de vastă și de importantă pentru comisia noastră. Și ne bazăm foarte mult pe uh, munca dumneavoastră. crpm ul este conferința regiunilor periferice maritime din uh, Europa și poate că nu insistăm uh, suficient asupra acestui aspect. Regiunile maritime au un rol foarte important de jucat, uh, din ce în ce mai important, având în vedere noile obiective stabilite de către Uniunea Europeană. Europa e continentul tuturor continentelor, este continentul cel mai uh, decupat, cu uh, numărul cel mai mare sau uh, kilometri cel mai mulți de graniță maritimă și regiunile costiere joacă un rol foarte important, mai ales în contextul noilor provocări al schimbărilor climatice, dar și pentru investițiile în noua economie albastră și așa mai departe. Deci, o regiune maritimă uh, are foarte multe aturi la dispoziție și, de asemenea, faptul de a fi o insulă are avantaje, dar are și mm, dificultăți uh, legate de izolare, uh, de o expunere mai mare, de exemplu, legată de fractura digitală. Mă refer aici la regiunile periferice, deci iată un subiect foarte important. Iar în această dimineață, când doamna comisar Eliza Ferreira a participat la ședința noastră și cu ocazia audierii a spus că își dorește să avem o Europa în care politica regională să fie croită în funcție de nevoi. Deci, trebuie să ținem cont de specificitățile regiunilor periferice, maritime și insulare și aceasta este menirea uh, Uh, rațiunea de a fi a comisiei noastre. După cum știți, uh, CRPM-ul are șase comisii, Intermediterana, Marea uh, Neagră, Marea Baltică, Marea Mediterană, dar și insulele care fac parte din bazinele maritime din Europa. Nu o să vorbesc prea mult eu. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră și deci dorim să vă dăm cuvântul ca să ne vorbiți despre aceste provocări cu care se confruntă politica regională din perspectiva CRPM-ului și aș dori să precizez că sunteți însoțit de prietena noastră, Eleni Marianu, secretar general al acestei uh, conferințe. Domnule președinte, vă rog, aveți cuvântul. Grație, <clears throat> buongiorno. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Comisiei dumneavoastră și Parlamentului pentru că ne-ați invitat conferința noastră să intervenim în sesiunea dumneavoastră. Asociația noastră există din 73 și reprezintă 150 de regiuni din 150 de țări pentru 2 milioane de cetățeni și, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, consolidează vocea regiunilor în Europa, promovează o dimensiune teritorială în interiorul politicilor europene. După cum ați auzit, Consiliul European se va reuni în curând pentru a discuta cadrul financiar multianual. În calitate de CRPM, nu putem să nu ne manifestăm uh, preocuparea din două motive. În primul rând, reducerile bugetare la nivelul politicii de coeziune față de textul inițial prezentat de comisie uh, aceste poziții au fost consolidate de președinția finlandeză și asta duce la o reducere a fondurilor alocate pentru statele membre față de nivelul actual. După cum puteți vedea de pe, uh, din imagine, de pe harta din imagine, doar două țări, Grecia și Italia, se numără printre țările pentru care fondurile alocate cresc, dar asta doar pentru că, datorită crizei, există regiuni în aceste două țări care au trecut într-o categorie inferioară pentru reducerea PIB-ului. Dorința noastră este, deci, ca noul angajament pe cadrul financiar plurianual să schimbe direcția, chiar dacă deocamdată n-am uh, văzut ceva care să ne garanteze o astfel de schimbare. Trebuie de asemenea să aducem în discuție fonduri ambițioase pentru coeziune și din perspectiva propunerii actuale privind Pactul Verde European. Politica de coeziune este instrumentul principal de investiție de care dispune Comisia pentru realizarea obiectivelor Pactului Verde. Noi nu separăm de pactul verde și posibilele reduceri ar contraveni ambițiile pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Al doilea motiv de preocupări are legătură cu calendarul negocierilor CFM. În orice caz, chiar și dacă se ajunge în, la un acord în Consiliu și apoi între Consiliu și Parlament, cât mai repede posibil, există totuși riscul ca noul program, care începe pe 1 ianuarie 2021, să uh, înceapă cu reglementări neaprobate și asta ar duce într-o reacție în lanț la imposibilitatea de a cheltui fonduri care sunt esențiale pentru economiile regionale o vreme. pentru entități sociale, economice, private și publice. Să nu uităm că în multe regiuni, printre care și în regiunea mea, fondurile structurale și efectul lor de multiplicare reprezintă o parte foarte importantă a investițiilor în PIB-ul unei regiuni. CRPM a tras un semnal de alarmă cu privire la consecințele unor astfel de întârzieri și cere Parlamentului European să ne ajute să atragem mai mult atenția asupra acestui aspect prin măsuri care să permită programelor să demareze mai repede, ca banii să poată fi cheltuiți din prima zi. Un fel de plan de urgență. Să cheltuim din prima zi a perioadei de programare, chiar și în cazul în care negocierile privind bugetul vor vor avea anumite întârzieri. Trebuie să găsim un mod să facem asta. Am menționat rolul esențial pe care politica de coeziune îl poate avea în combaterea schimbărilor climatice. CRPM salută ancorarea teritorială dată fondului acesta nou pentru o tranziție echitabilă și apreciem faptul că acesta a fost introdus în politica de coeziune, sub gestiune partajată. Acesta este fără îndoială un element pozitiv. Este foarte important că acest lucru să fie implementat cu o implicare puternică în perioada de programare a regiunilor propriu-zise, care trebuie să fie implicate și în modul în care sunt cheltuite aceste fonduri, dacă vrem să fie cheltuite eficial, eficient la nivel teritorial. Un alt element preocupant este faptul că autoritățile centrale vor avea mână liberă să hotărască, cel puțin așa credem noi, care sunt regiunile care vor beneficia de aceste resurse. Există riscul ca anumite regiuni să sufere penalizări excesive și dorim și ca Parlamentul să intervină la nivelul propunerii pentru a îmbunătăți aceste aspecte. Comisia intenționează fond, să susțină fondul de tranziție cu resurse noi. Se vorbește de resurse proaspete. Noi ne temem că cifra de 7 miliarde și jumătate alocată fondului Uh, să nu se regăsească în cadrul aceluiași buget, adică să nu fie un supliment și prin urmare uh, asta ar însemna că ar uh, reduce resursele fondului de coeziune. Pentru noi prioritatea este prin urmare un buget ambițios, introducerea unui nou fond nu poate să fie un pretext pentru reduceri la nivelul fondului de coeziune în cadrul financiar multianual. Nu vorbim despre politici obiective care concurează între ele aici. Politica de coeziune, Fondul pentru Dezvoltare Socială trebuie să susțină tranziția ecologică și să financeze proiecte în acest cadru. Acest lucru trebuie să fie consolidat din perspectiva reglementărilor post-2020. Vrem să mulțumim Parlamentului pentru că a introdus eliminarea condiționalității macroeconomice. Știu foarte bine că e dificil de acceptat de către comisie, dar nu trebuie să uh, ne dăm bătuți. De ce să le facem pe regiuni să plătească pentru alegerile făcute de statele membre care uneori au culori politice diferite. Și în plus sunt penalizați beneficiarii care nu au nicio contribuție la elaborarea bugetelor naționale. Nicio contribuție în ceea ce privește elaborarea acestora. Prin urmare, pilonul unei guvernanțe, pilonul esențial Uh, nu poate fi excluderea finanțării uh, de la pactul de stabilitate. Noi dorim să nu există reduceri la nivelul acestor fonduri și asta ar crește flexibilitatea în multe state membre și ar asigura investiții crescute în sectoare cheie, cum ar fi cel al mediului. În calitate de președinte al Toscanei, nu pot să nu menționez importanța caracteristicilor specifice teritoriale politica de coeziune joacă un rol esențial în uh, ceea ce privește problemele din zonele de munte, în insule, așa cum a fost menționat aici, zone care adesea sunt, au o populație redusă sau suferă de abandon și certificare, ceea ce duce la o serie de handicape, de handicapuri de ordin demografic, disponibilitate de servicii, la care se adaugă și dificultățile naturale și lipsa de investiții. Domnul Basolino, în raportul său, a atras atenția asupra importanței ca aceste domenii să fie avute în vedere de reglementările post-2020. Acest punct trebuie să fie confirmat și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să continuați să ne sprijiniți pe noi în aceste lupte, care sunt uh, lupte pe care le duc cei care își doresc cu adevărat să construiască Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, abordat uh, foarte multe aspecte interesante, mai ales problema condiționalității macroeconomice și poziția Parlamentului nu e una dogmatică, să spunem, sau ideologică, ci ea vizează doar o abordare justă, echitabilă. I-am uh, ascultat pe președinții regiunilor uh, care ne-au spus că există foarte multă nedreptate. Uh, sigur, regiunile sunt beneficiarii fondurilor, dar uh, statele membre nu respectă buget, uh, disciplina bugetară și deci astfel regiunile sunt penalizate. Disciplina bugetară este o altă dezbatere, dar aș dori să vă asigur că cel puțin din perspectiva Parlamentului și a Comisiei noastre, regii, noi avem un mandat pentru a uh, apăra votul la uh, plenară, prin care refuzăm macro uh, condiționalitatea macroeconomică și deci noi fi, vom fi ferm pe poziție în negociere pentru ca această, această condiționalitate macroeconomică să nu figureze în regulament. Acum vom da cuvântul colegilor pentru dezbatere. Dacă dorești să completezi, Elinii, Marianu, uh, secretar general al uh, conferinței, are cuvântul. Da, mulțumesc. Mă gândeam că poate ar fi mai bine să încheiem cu prezentările pentru a, uh, înainte de dezbatere. Doream să laudă Parlamentul, nu doar pentru ce spuneați înainte în legătură cu condiționalitatea, faptul că ați hotărât că nu e potrivit Mm, sau nici măcar nu are o legătură cu politica de coeziune ca atare, ci și pentru alte poziționări foarte importante uh, pe care uh, Comisia uh, le-a avut cu ocazia negocierilor în calitate de colegiuitor. Noi, în principiul de parteneriat, am fost foarte ferm pe poziție și, uh, dintr-o dată, la negociere, Consiliul a hotărât că acest principiu al parteneriatului cu uh, regiunile nu va fi uh, obligatoriu. Practic, statele membre vor avea latitudinea să hotărască dacă vor să asocieze sau nu regiunile. Și, dacă tot vorbim aici, la Parlamentul European, dar și în alte foruri, dacă spunem că vrem să ne asigurăm că cetățenii europeni uh, sunt de partea noastră și urmăresc uh, felul în care politicile europene sunt puse în aplicare pe teren, atunci este foarte important ca regiunile să continue să fie în miezul acestei politici de coeziune. Și asta chiar în faza incipientă a dezbaterii atunci când se concep, concep aceste politici. Faptul că uh, dumneavoastră, la finele procedurii de negociere, v-ați asigurat că acordul de parteneriat devine obligatoriu pentru toate statele membru, membre, este o mare înfăptuire ca atare. Și aceasta doar uh, uh datorită faptului că ne dorim ca politica de coeziune să rămână aproape de cetățeni, ca principiu. Un alt element pe care doream să-l abordez îl reprezintă cooperarea uh, teritorială și interregul multe persoane, mulți eurodeputați au participat la dezbaterea cu comisar și au sprijinit uh, Interregul, pentru că acest program uh, face legătura între oameni și sper că uh, Nokia nu se va supăra pentru că le folosesc sloganul. Interreg are ca menire conectarea oamenilor prin acest program, inclusiv persoanele care ar fi lăsate în afara Uniunii Europene, precum cetățenii britanici, după ce va avea loc Brexitul la finele lunii domenii. Deci, interregul este foarte important și noi am sprijinit și, și Parlamentul ne-a ajutat Uh, e ca cooperarea maritimă să rămână un mod de cooperare în uh, dimensiunea transfrontalieră, pentru că ea fusese eliminată. Deci când a sosit propunerea, cooperarea maritimă și transfrontalieră nu mai figura în pachet. Am discutat, bineînțeles, cu Parlamentul cu domn- și domnul Arimon, Pascal Arimon, a hotărât că nu este o opțiune acceptabilă și uh, s-a corectat această uh, greșeală. Ați văzut uh, harta pe care domnul președinte v-a prezentat-o uh, înainte. Deci, aici, rolul nostru este să vedem ce nu funcționează la nivel de regiuni și deci să uh, vă punem la dispoziție studii și analize pe care să le puteți folosi. Am uh, procedat așa pentru Interreg, apoi pentru o propunere financiară a președinției finlandeze și așa vom face și în toate domeniile importante pentru uh, Comisia dumneavoastră și pentru Parlament. Un alt aspect care încă face obiectul negocierii, sigur este o temă uh, CFM, dar este foarte importantă pentru comisia dumneavoastră, îl reprezintă concentrarea tematică regională. Propunerea uh, vizează ca concentrarea să se facă la nivel național și nu regional. Și, într-un astfel de scenariu, practic dăm uitării conceptul politicii de coeziune, care este bazată pe teren. Deci, încă o dată, trebuie să uh, ne asigurăm că în cadrul negocierilor uh, se abordează și acest subiect și doream deci să vă atrag atenția asupra lui. În fine, dar uh, nu în ultimul rând, atunci când ați avut dezbaterea cu uh, doamna comisar, s-a abordat uh, subiectul insulelor. Nu am primit încă răspunsuri. Președinția croată a spus că va face ceva pentru insule. Noi uh, cooperăm și vom coopera cu președinția croată și pentru acest summit informal să vedem cum putem ca în centrul dezbaterii să figureze insulele. François Alfonsi, a uh, spus să facem apel la intergrupul care a fost înființat. Uh, noi am făcut parte deja de trei mandate din acest intergrup, tocmai pentru a arăta că insulele într-adevăr reprezintă provocări și oportunități, dar cumva trebuie să le abordăm ca subiect. Și, deci, asta vom putea să facem prin codecizie în toate pachetele legislative, pentru că trebuie să acordăm atenție uh, asupra acestor teritorii specifice care sunt menționate și în tratate. Deci politica teritorială Uh, nu este doar așa o idee generală frumoasă care trebuie să fie promovată pentru că face parte din DNA-ul nostru, ADN-ul nostru, ci uh, ea figurează în tratate și deci avem obligația să o abordăm în pachetele legislative. Știu că și reprezentanții comisiei sunt aici, m-am întâlnit și ieri cu ei și deci am dorit să avem o comunicare specifică pentru insule. Avem uh, comunicări pentru teritoriile urbane, rurale, pentru frontiere și așa mai departe. Insulele sunt teritorii specifice noastre, uh, trebuie să le abordăm specific datorită uh, situărilor. Deci, trebuie să abordăm acest subiect și sper uh, ca el să fie preluat și negocierile cu privire la cadrul financiar multianual. Mă opresc aici și aștept dezbaterea. Mulțumim! Începem acum dezbaterea. Dau cuvântul colegului Cotolino molto, molto brevemente intanto per salutarti e ringraziarti. În primul rând, aș vrea să te salut și să-ți mulțumesc pentru prezența ta și a voastră. Dar cred că putem face până la urmă socoteala finală în ceea ce privește fondurile. E nevoie de o mare mobilizare nu e nevoie să avem doar un dialog noi aici, în instituțiile europene. Deja e clar că distanța e prea mare între provocările cu care ne confruntăm, între lucrurile pe care și le stabilesc Comisia și Parlamentul și resursele de care dispunem, precum și capacitatea de a implementa și realiza acțiunile necesare pentru a face față acestor provocări. Discuția de astăzi a arătat foarte clar, în primul rând cu doamna comisar și acum cu președinția croată și e impresionant să vedem cât de important este să se recunoască rolul politicii de coeziune, care ajunge până la a fi menționată ca fiind cea care va face față marilor provocări primat, climatice în re- regulamente, după care resursele nu sunt deloc pe măsură. Deci, practic, suntem lăsați fără instrumente de intervenție, fără arme. După două zile de discuții, iată că ne găsim în fața unui an dificil, cu noi bugete, noi reglementări și discutăm despre 1%, 1,01%, și dificultățile internaționale, cum ar fi noile forme de taxe de mediu cu provocarea ce a fost lansată uh, din Statele Unite. Cu câteva ore în urmă, Trump a spus ceva. Uh, Franța și Italia deja au pornit în ceea ce privește o posibilă taxă de mediu. Și iată că problema este cum să găsim resursele necesare pentru a activa politicile publice europene care să facă față acestor provocări. Deci, în loc să discutăm acum, chiar și pe fond, între noi, ideea este să creăm o mobilizare, pentru că e un an hotărător și trebuie să ne mobilizăm, să nu ne limităm doar la dialogul interinstituțional, ci să implicăm uh, regiunile, orașele, cetățenii, organizațiile sociale, pentru că e nevoie de ei. Dacă nu, noi singuri în instituții să fim sinceri, nu o să reușim, pentru că ne spunem vorbe frumoase unii altora, dar cuvintele acestea nu duc la fapte concrete. Euh, Stefan Bijou. Mulțumesc, Stefan Bijou, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua amândurora. Mulțumim uh, pentru prezență. Fiecare știe cât de importante uh, sunt lucrările instituției dumneavoastră. Eu aș dori să mă refer la menirea lucrurilor pe care le facem și de sensul cuvintelor. Conferința regiunilor periferice maritime. periferice. Iată, în tratatul privind funcționarea UE avem articolul 349 care vorbește despre specificitățile regiunilor ultraperiferice, tocmai. Și aici, iată, întâlnim din nou cuvântul periferice și pentru că cuvintele au un sens, contextul în care ne aflăm ne obligă să ne punem o întrebări în legătură cu semnificația acestui cuvânt periferice. Deci, având în vedere mizele, pentru că miza o reprezintă chiar viitorul omenirii, e bine, nu ar trebui să rămânem la periferie, ci din contră să ne plasăm în centrul acțiunilor pe care trebuie să le uh, desfășurăm pentru noi, pentru copiii noștri, pentru generațiile viitoare. Este un aspect foarte important. Cuvintele, spuneam, au un sens. Vorbind despre oceane, aș dori să mai spun și că trebuie să ne schimbăm uh, felul de a prezenta lucrurile. Avem oceanele, dar dumneavoastră ne-ați arătat harta și dacă ne uităm înspre nord, înspre sud, ne dăm seama că la un moment dat toate aceste oceane se întâlnesc și în spatele oceanelor mai există ceva foarte puternic, oceanul cu o mare și deci asta este lupta noastră, ocrotirea oceanului și a insulelor care sunt uh, în prima linie și sunt foarte afectate de către schimbările climatice și trebuie să fie prioritare în această luptă pe care o ducem pentru ocean. Pentru că acest ocean este plămânul planetei noastre. Și, pe bună dreptate, ne-am uh, uh, mobilizat pentru a apăra pădurile din Amazonia și am spus, tot așa, pe drept cuvânt, că ele sunt plămânul omenirii. Dar oceanul, care și el captează mult dioxid de carbon, este un plămân uh, al planetei și deci aceasta trebuie să fie uh, motivația luptei noastre care să ne ghideze și ați spus că în acțiunile noastre pentru pactul verde ecologic trebuie să avem și un acord albastru, să avem o dimensiune pentru mări și oceane în lupta noastră. Președintele Emmanuel Macron, în urmă cu câteva săptămâni la Montpellier, a spus pe drept cuvânt că oceanul este un uh, bun comun al omenirii și deci că el trebuie să mobilizeze în întreaga noastră energie. Și pentru că tot vorbim de coeziune și încă o dată pentru că cuvintele au o semnificație, eu aș dori să spun că da, într-adevăr, avem nevoie de experiența dumneavoastră. Mulțumim pentru faptul că ne-ați întins o mână, întins o mână de ajutor, că trebuie să găsim împreună o soluție pentru că vorbim de coeziune. A fi în coeziune înseamnă a fi împreună. Și împreună vom găsi soluții pentru a face față acestor provocări. Și împreună, și aici uh, trebuie să vă spun că uh, sunt optimist, împreună vom demonstra că insulele, teritoriile insulare sunt într-adevăr teritorii care vin cu soluții. Mulțumesc! Mulțumim, Stefan, pentru această intervenție, care, iată, uh, readuce o semnificație în dezbaterea noastră și cred că ar trebui foarte bine dacă ai participat la acest uh, intergrup uh, uh, cu privire la insule, dacă nu faci parte deja din acest intergrup, pentru că, bineînțeles, tot ce ai spus tu reprezintă argumente foarte pertinente. care cântăresc mult mai mult decât argumentele tehnice pe care adesea le folosim la comisia noastră. Aș dori acum să dau cuvântul colegului Cutaiar, colegei. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și uh, reprezentanților conferinței pentru participarea la reuniunea noastră. Eu vin din Guzon, deci apreciez foarte mult ce faceți dumneavoastră. Noi, uh, Malta și Goțu, uh, colaborăm cu conferința dumneavoastră și știm câte eforturi ați depus în ce privește politica de coeziune și reducerea decalajelor uh, pentru regiunile periferice din Europeană. Am citit recent manifestul semnat la adunarea de la Palermo din luna octombrie și împărtășesc această idee a unei strategii ambițioase și pe termen lung pentru Uniunea Europeană pentru a ne asigura că politicile europene pe termen lung țin cont de diversitatea teritoriilor și sunt astfel concepute. Și de asemenea, pentru a ajunge o neutralitate carbonică până în 2050. Lansarea pactului ecologic e un alt jalon foarte important în acest proces și bineînțeles că va trebui să îl vedem nu doar ca pe o provocare, ci și ca pe oportunitate. Și de aceea sunt de acord cu antevorbitorii că și insulele, chiar și cele mai neînsemnate, mai mici, sunt foarte importante în toate aceste scenarii de care vorbim noi și, într-adevăr, cred că insula mea trebuie să fie și ea centrală pentru în această tranziție spre uh, un mod uh, echilibrat din punct de vedere uh, social, chiar dacă ne dorim uh, mai ales o tranziție echilibrată din punct de vedere al mediului. mediului. Aș dori să vă rog să ne spuneți ce credeți des despre politica europeană a concurenței, cum ați putea îmbunătăți sistemul actual de subvenții pentru a permite uh, economiilor uh, din statele și insulele mai mici să uh, recupereze decalajul cu celelalte regiuni din Europa. Mulțumesc anticipat pentru cooperarea fructuoasă. Mulțumim. Isabel Carvalheis acum. Eh, começo por saudar a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu reprezentanților eh, Conferinței Regiunilor Maritime Periferice. Vă mulțumim pentru prezență și mulțumesc pentru accentul pe care îl puneți pe politica de coeziune pe bază de investiții și pe, pe parteneriate, guvernanță la mai multe niveluri, prin eh, implicarea cetățenilor Salutăm activitatea dumneavoastră și rezultatele obținute, dar și salutăm uh, și eforturile depuse de către colegul uh, dr. Uh, Vasco Coldaido, care ne reprezintă la această conferință. În 2011 am făcut parte dintr-un grup de lucru privind politica de coeziune, care a negociat perioada 2014-2021. Acest grup de lucru a fost un uh, forum în care membrii CRMP au putut uh, să discute uh, obiectivele și activitățile lor în domeniul politicii de coeziune. Acum, pentru perioada de după 2020, grupul solicită finanțare suficientă, un rol uh, uh suficient de important pentru regiuni și pune accentul și pe reducerea poverii administrative. Toate aceste propuneri sunt foarte ambițioase. Cum ar putea conferința dumneavoastră să ne uh, ajute în atingerea acestor obiective? Și apoi o altă întrebare, care este poziția CRMP cu privire la tăierile financiare propuse de către Comisia Europeană și mai ales de către Consiliu? Și cum ați putea să ne ajutați să influențăm dezbaterea pentru a obține o finanțare care să reflecte și ambițiile organizației dumneavoastră. Mulțumesc! Le président, je vais parler en italien. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba italiană. În primul rând vreau să-i mulțumesc președintelui Rossi pentru prezență și pentru faptul că ne-a vorbit despre activitățile acestei asociații așa de importante, care practic reunește milioane de cetățeni europeni. Susțin atât abordarea cât și conținutul prezentării dumneavoastră și vreau să vă spun că În cadrul acestui Parlament avem o abordare bipartizană în ceea ce privește preocupările față de reducerile anunțate, mai ales la nivelul politicii de coeziune. E o preocupare pentru că noul fond, care pare să Uh, fie propus de Ursula von der Leyen acest fond pentru o tranziție justă, deci care începe să capete un contur serios, nu doar că este destul de uh, subțire, 7 miliarde și jumătate, vorbesc despre țara mea, pentru Italia o să ajungem cam la 364 de milioane. Deci vorbim despre niște cifre destul de mari și se pare că acest nou fond cu jocul celor trei cărți recade în uh, ca, cazanul renegocierilor, fără să a noului cadru financiar uh, multianual, fără să existe noi resurse suplimentare. Deci avem un fond pentru tranziție echitabilă fără resurse noi și și fondul nu are resurse suficiente. Și atunci cred că este cazul să, revedem, să revenim la prevederea inițială. Acce, articolul 311 din tratat spune că politicile UE trebuie să fie finanțate nu neapărat din contribuțiile naționale, ci din resurse Ă, pur europene, așa numitele resursele proprii. Și prin urmare, dacă vrem să avem acest nou pact verde sau dacă vrem să dăm o altă abordare pilonului social, aspecte importante pentru cetățenii noștri, în plus politica de coeziune care vizează coeziunile teritoriile noastre, deci dacă vrem să facem toate astea, trebuie să avem curaj și să facem o reformă a resurselor proprii, să facem o legătură între obiectivele de politici și um, fondurile nou-sosite, fie că e taxa pe audio digital sau alte taxe care țin de realizarea unui nou model de dezvoltare. Întrebarea mea este deci, cum vă gândiți să consolidați acest fond pentru o tranziție echitabilă? Cum ne putem asigura că vom putea obține resurse suplimentare? Mulțumesc! Mulțumesc! Am primit multe întrebări. Prin urmare, e clar că dezbaterea este una foarte importantă. Întrebările acestea ni se adresează oarecum și nouă, pentru că noi suntem legiuitori, colegiuitori, avem un rol important de jucat și chiar îl și jucăm în negocierile cu Consiliul. Avem uh, și răspunderea de a modifica până la urmă textele venite de la Comisie. În ceea ce privește fondul pentru o tranziție echitabilă, vom analiza în detaliu acest text și sper că în urma procesului legislativ ne vom, uh, uh vom finaliza un fond de tranziție echitabil, chiar mai echitabil decât e în prezent. Asta e obiectivul pe care ne-l stabilim. Au fost menționate, au fost puse aici mai multe întrebări. Vreau să-i mulțumesc doamnei Eleni Mariano pentru că a subliniat faptul că principiul parteneriatului, care este esențial și pe care Consiliul voia să-l repună în discuție la începutul negocierilor, deci mulțumesc pentru că am ajuns la această poziție comună, provizorie, și am reușit să păstrăm acest principiu, extrem de important. În Interreg există această problemă pe care o cunosc foarte bine, de altfel, pentru că vizează și regiunile ultraperiferice, vizau înainte să se facă modificările în ultimele negocieri. Deci există în Interreg o problemă pentru insule în prezent. Există un principiu. Atâta vreme cât nu există acordul final, nu există niciun acord pe alte aspecte. Avem discuții cu raportorul Pascal Aribon și vom ieși din negocierile cu Interreg, cel puțin asta e o dorință pe care o formulez eu acum, ca ceea ce se va desemna să fie clar, precis și prezentat ferm, pentru că dacă nu, dacă avem doar o interpretare a textelor comisiei, evident că o să dăm de multe dificultăți. Deci trebuie să fie aduse o serie de precizări și vă las să răspundeți, dar Pascal, am uitat, prin urmare să-i dăm cuvântul înainte de asta lui Pascal. <laughs> Non, je n'ai pas parlé là. Non, non, non, non. Non, mais je regretter de... Da, regretam că nu puteam să o fac ca să-l salut pe președintele regiunii care e cea mai apropiată de noi, geografic vorbind, dar chiar și din punct de vedere cultural. Între Corsica și Toscana uh, împărtășim aceeași istorie, același parcurs uh, în construcția europeană. Vreau să Salut uh, pe președintele Rossi, deoarece datorită uh, invitației adresată președintelui G la CFPM este o foarte bună ocazie. Trebuie ca propunerile pe care le facem să aibă și o mm, adevărată pondere la nivel politic. Poate că obiectivele noastre sunt similare, dar colaborarea nu e de la sine înțeleasă. Cred că trebuie să multiplicăm uh, oportunitățile de a um, avea o relație, de a face schimb de experiență. Comisia să nu fie singurul nostru interlocutor, să exercităm presiuni și asupra statelor membre. Un singur deputat poate nu are cine știe ce mijloace de presiune asupra guvernului din țara sa, dar dacă președinții mai multor regiuni vorbesc la unison, uh, au o cu totul altă putere. Să sperăm că vom avea acest uh, instrument, CRPM, uh, mai ales pentru regiunile maritime. Este o bună pistă de lucru, mai ales în următoarele șase luni unde vor fi luate niște hotărâri atât de importante pentru viitorul Europei. Într-adevăr, spune președintele, vă dau cuvântul acum, domnule Rosi. Vă mulțumesc tuturor. Da, o dezbatere la nivel înalt, uh, stimulantă și destul de densă. Atunci când, ca și cetățean sau om care cunoaște instituțiile. Am ascultat cum Parlamentul European și președinta Comisiei von der Leyen uh, pariază pe acest nou model de dezvoltare și pe tranziția ecologică, am crezut că în sfârșit avem ocazia de a împăca cetățenii cu Europa. Aceasta este calea de urmat. Uh, oamenii sunt din ce în ce mai atenți, uh, față de problemele uh, mediului înconjurător. De altfel, atenția a crescut exponențial. Până la urmă ține de viața noastră pe această planetă. Eu cred că Europa acum a marcat un gol. Cetățenii știu că nu se pot găsi soluții pentru marile probleme de mediu Uh, atunci când acționezi pe cont propriu, țară cu țară, că este o problemă de amploare pe care doar Uniunea Europeană le poate rezolva. Dar asta nu înseamnă că nu suntem îngrijorați în ce privește fondurile disponibile ce urmează să fie alocate. Și așa suntem nerăbdători, având în vedere resursele puține care au rămas din uh, fosta perioadă de șapte ani, uh, și avem foarte multe incertitudini legate de viitorul cadru financiar. Oamenii se uită către Europa. Eu am auzit apelul dumneavoastră, am să vorbesc la conferința regiunilor periferice și maritime despre o mobilizare, astfel încât să existe suficiente resurse pentru această tranziție uh, ecologică. Atunci când această mobilizare și în colaborare cu deputații, um, um, cei mai uh, sensibilizați, se va întâmpla, pentru că știu că în următoarele șase luni vor trebui luate atât de multe hotărâri, dar va trebui să adoptăm și niște obiective. Eu de dimineață am făcut referire la o ipoteză și aici răspund uh, domnului Gualmini și anume că ar trebui să adoptăm o serie dintre ipotezile pe care le-a uh, inclus uh, grupul Monti în raportul său. Pentru că uh, aceste inițiative ale grupului Monte aveau meritul, deși nu-mi place să spun acest lucru, să nu-și mai bage mâna în buzunarul cetățenilor. Ar trebui în sfârșit să avem niște resurse proprii. Apropo de această Just Transition, eu cred că subevaluăm un aspect, dacă chiar vorbim uh, pe bune. Nu e vorba doar despre regiunile miniere, nu e vorba doar despre anumite sectoare, ci des, va fi vorba despre sectoare de producție întregi. Se vorbește despre transformarea întregului uh, sector de construcție automobilelor să nu se mai folosească uh, mașinile hidraulice, ci toate să fie electrice. Nu ne dăm seama acum care vor fi consecințele transformării unei industrii atât de avansate. Deci tranziția nu se va aplica practic fiecărui sector. În fiecare sector va fi nevoie de o schimbare în profunzime a metodelor de producție s-a vorbit despre o taxă, o taxă pe plastic. Numai și pentru aplicarea acestui taxe nesemnificative pe plastic uh, s-a ajuns la o amenințare că nu știu câte firme urmeau să se delocalizeze din Italia. Dar noi cum să facem pentru ca uh, angajații să fie siguri că după ce Uh, își pierd locul de muncă, vor găsi un alt loc de muncă. Avem nevoie de adevărate planuri de investiții. Lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru o tranziție ecologică s-ar putea, în loc să aibă efecte pozitive, să aibă efecte negative, la care nu ne-am gândit suficient. Foarte rapid, uh, sunt de acord cu uh, um, ce ați spus dumneavoastră, uh, CRPM s-a născut pentru că există aceste realități uh, din regiunile periferice, din uh, insule, pentru că trebuie, într-adevăr, să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Știm, de exemplu, că suprafețele împădurite absorbă dioxidul de carbon, marea absorbă dioxidul de carbon. E normal să protejăm aceste zone ca să uh, avem o cantitate mai mare de oxid de carbon absorbită. Uh, apropo de cele două regiuni care ar fi vecine, care sunt vecine, în dialectul uh, din Corsica sunt foarte multe cuvinte din dialectele din Toscana, pentru că există foarte multe legături între regiunea mea și insula Corsica. Uh, uh în acest colț de mare, care se numește Sanctuarul Cetaceelor, se formează insule de plastic, care de altfel au fost pomenite și în presa internațională. Aceste insule de plastic trebuie, bineînțeles, să fie înlăturate, pentru că altfel sufocă cetaceele, dar nouă ne lipsesc conexiunile maritime, conexiunile aeriene De aceea spun că uh, aceste regiuni au propriile lor specificități, dar pentru ca uh, oamenii să poată să con- continue să trăiască în aceste regiuni, este nevoie și de investiții la nivelul uh, conexiunilor între aceste regiuni, nu numai uh, pentru a curăța uh, uh, marea. Și de aceea sunt de acord cu continuarea grupului Interreg. Eu am o părere personală în ceea ce privește competitivitatea. Uh, sunt convins că ar trebui să construim o condiționalitate diferită de condiționalitatea macroeconomică. Aceasta ar trebui să fie una care să fie legată de niște planuri de realizat la nivel regional și la nivel național. În aceste planuri să existe uh, drept obiectiv neutralitatea uh, cu um, apropo de emisiile de um, carbon. Dacă ar exista un plan de acțiuni concrete care să permită atingerea acestei neutralități, aceasta, cred eu, ar fi uh, instrumentul just. Și aici folosirea diferitelor fonduri și a bugetului de stat care eventual ar putea să fie um, um, folosite um, împreună, ne-ar permite să avem suficient bani pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Eu vă mulțumesc oricum pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o ca să vă iau cuvântul. Vă mulțumesc și pentru încurajări, pentru că chiar credeți în rolul pe care pot să-l joace instituțiile locale. Cred și închei cu aceasta că într-o Europa care cumva acum pare că e mai degrabă una interguvernamentală, poate că să trecem de la această Europa interguvernamentală la o Europa interregională sau, de ce nu, interparlamentară. Mulțumim, domnule președinte. Colegul François Alfonsi a spus avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de voci puternice, de președinți uh, din regiunile Europei puternici. Este extrem de important viitorul cetățenilor europeni și a regiunilor Europei se joacă practic în lunile viitoare. Și următoarele șase luni vor influența timp de 10 ani viața oamenilor și a regiunilor. Deci, vă dați seama că răspunderea noastră este imensă și deci să nu uh, spunem la jumătatea anului 2020 că ar fi fost mai bine să fi făcut sau să spunem uh, altceva. Acum trebuie să strângem rândurile și ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră care este extrem de important. Mulțumim! Ajungem la sfârșitul reuniunii noastre. După cum știți, reuniunea coordonatorilor a continuat în această dimineață. Am luat o serie de decizii pe care vi le vom trimite pe cale electronică. Practicați și primit mail-ul respectiv și am hotărât să facem un comunicat de presă cu privire la decizia cu unanimitate de voturi a coordonatorilor. În orice caz, aveți totul, toate informațiile în uh, cutiile dumneavoastră mail. Aș dori să știu dacă există intervenții la diverse, se pare că nu. Reuniunile următoare vor avea loc la Bruxelles în 19 februarie de la 15 la 18.30 și în 20 februarie de la 9 la 12.30. Mulțumesc uh, tuturor serviciilor, Comisiei Regii,